pronunța. Și acest termen de 3 luni de zile începe mâine 24 noiembrie 2009. Doamnelor și domnilor, aveți în fața ochilor proiectul final de ordine de zi, așa cum a fost stabilit de conferința președinților în ședința din 19 noiembrie, în conformitate cu articolul 137 din regulament. Având în vedere că nu există cereri de modificare a ordinei de zi, atunci ordinea de zi se adoptă așa cum a fost ea adoptată în conferința președinților. Pe ordinea noastră de zi